So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich begrüße Sie, die Zahl. Putem începe, așadar vă salut, îi salut pe telespectatori, îi salut și pe colegii noștri care participă la ședința comună a Comisiei Envi și Comisiei ITRE. Avem uh, astăzi o, o misiune comună, dorim să demarăm un raport din proprie inițiativă unde dorim să descriem cum va arăta în viitor cadrul pentru politici în domeniul climei și al energiei. Am uh, discutat deja despre uh, fracking, despre forare. Ambele comisii au luat parte la această întâlnire. Cred că avem uh, o răspundere considerabilă, o răspundere la nivelul căreia trebuie să ne ridicăm. Iată de ce trebuie să uh, ducem la bun sfârșit acest raport, trebuie să colaborăm și să sperăm că va fi un raport încununat de succes. Sper că vom putea comunica uh, Comisia actuală și comisia viitoare care este poziția Parlamentului Vreau doar să vă mai spun că dispunem astăzi de toate limbile, în afară de malteză și estonă. Mă bucur că în stânga mea se află doamna Sartori, colega mea de la Comisia ITRE. Vom uh, face schimb de roluri alternativ în timpul acestei ședințe. Doresc acum să mai dau uh, cuvântul doamnei Sartori pentru câteva cuvinte. Vă rog. Grazie, caro colega președinte. Mulțumesc, stimate coleg și președinte și mulțumesc tuturor colegilor din Parlament. Știți, uh, și deja s-a și spus aici, că această reuniune a fost programată pentru a permite un prim schimb de opinii ca și raportorii să poată începe uh, elaborarea proiectelor, proiectului de raport comun. Comisiile ENVI și ITRE vor colabora pentru acest proiect uh, din proprie inițiativă în cadrul procedurilor privitoare la reuniunile comune ale comisiilor, articolul 51 al regulamentului, care a fost autorizată, după cum foarte bine știți, de către conferința președinților pe data de 26 iunie 2013, astfel încât cei doi raportori ale, ai comisiilor ENVI și ITRE vor trebui să propună de comun acord un unic proiect de raport care va fi discutat și votat cu ocazia reuniunilor comune ale celor două comisii și la fiecare reuniune comună sigur că va exista o ordine de zi specifică. În cadrul energiei, industriei, competitivității și a climei, cele două comisii parlamentare la, uh, lucrează împreună pentru un text care trebuie propus Parlamentului și poate că ar va deveni și ocazia ca să ne înțelegem mai bine între noi în legătură cu uh, obiectul nostru de activitate și să facilităm uh, munca ambelor comisii. Mulțumesc, domnule președinte. Tu ai sarcina astăzi să prezidezi reuniunea. Te rog. Gut, und dann gehen wir auf den... Foarte bine, haideți să începem pentru raport, dar și pentru discuție. Avem doi co-raportori, Conrad Simanski de la ECR pentru Comisia ENVI. Vom uh, da cuvântul raportorilor, cu raportorilor timp de 10 minute, vom, uh, îi vom asculta alternativ. Începe domnul Simanski. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc pentru acest gest frumos. Nu sunt membru al Comisiei Envy, dar uh, vin cu plăcere, urmăresc activitatea acestei comisii pentru că activitatea comisiei uh, are un rol și are un impact asupra politicii Uniunii Europene în domeniul climei. Nu dorim să intrăm în uh, detalii în ceea ce privește aceste docu- acest document al Comisiei, pentru că există părți care se referă mai mult la climă, există um, altele care se referă mai mult la mediu. Dorim să privim acest document în ansamblu. Politica noastră în domeniul energiei și al mediului după 2020, cum va arăta aceasta? Cred că ar trebui să privim înainte de toate uh, care este fundamentul acestei politici. E vorba de politici recente. Obiectivele politice ale acestui document E vorba de primul document de factură politică de la începutul activității noastre. Care erau obiectivele? Era un număr de trei. În primul rând, statele membre au hotărât să diminueze nivelul emisiilor de dioxid de carbon, să asigure securitatea energetică și să contribuie la redresarea economiei. A fost o decizie controversată, dar s-a hotărât introducerea sistemului um, de comercializare a certificatelor de emisii, sistemul ETS, De asemenea, s-a urmărit îmbucățirea mixului energetic pentru ca în viitor 20% din uh, sursele noastre energetice să fie surse regenerabile. Cred că nimeni nu a pus sub semnul întrebării um, aceste mei în Parlament. Am spus la început că era vorba de obiective politice, dar aceste obiective nu au fost atinse. Suntem foarte uh, dependenți în continuare de importuri de energie. Uh, Uh, de pildă, în cazul gazului, um, importurile sunt de 90%. În ceea ce privește începutul anului viitor, ne confruntăm în continuare cu probleme economice. S-a uh, propus un raport global și avem, de altfel, doar o economie globală în raport prezentată, și anume Germania. Conform acestui raport, chiar și uh, economia Germaniei nu se va mai număra printre primele cinci economii la nivel global. Și care sunt cauzele? Încercăm să promovăm sursele regenerabile de energie, însă nu reușim acest lucru prea bine la ora actuală și devenim tot mai puțin competitivi. Să trecem la eficiența energetică în comparație cu anul 1995, vom putea ce puțin face economie în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, dar nu doar grație politicii în domeniul climei, ci și um, pentru că responsabil de această diminuare este uh, diminuarea producției. Producția siderurgică, am vorbit uh, de acest lucru ieri, lucrează la ora actuală la un potențial aflat sub 30% față de potențialul maxim. Singurul factor care a funcționat în acest ansamblu este piața certificatelor de emisii, ETS. Această piață um, se confruntă cu presiune politică la ora actuală și prețurile au fost constant ridicate artificial. Cererea a scăzut, după care prețurile pentru ETS au fost corectate. Sistemul pare unul complicat, dar eu cred că e unul destul de echilibrat. Statele membre sunt fiecare pregătite în mod diferit pentru a putea face față costurile, costurilor. Costurile emisiilor nu sunt aceleași peste tot. Sursele regenerabile de energie nu sunt aceleași peste tot și eficiența energetică variază. Sursele regenerabile de energie reprezintă adesea un blocaj. Se spune adesea că fondurile alocate pentru sursele regenerabile ar putea fi investite mai bine, de pildă, uh, pentru cercetare. Am putea spune în principiu că industria se descurcă destul de bine, însă persoanele defavorizate sunt confruntate cu prețurile crescute pe piața energiei. Există probleme considerabile, acele jaloane pentru gaz sau acele certificate pentru gaz Uh, diferențele de preț au un impact negativ, uh, există ramuri industriale energofage, vorbeam de industria siderurgică, ne aflăm în fața unei decizii care va face ca această industrie să primească cu 30% mai puține certificate și sunt absolut necesare pentru ca industria să funcționeze bine. Există tensiuni între diferitele ramuri industriale și toate acestea nu fac decât să destabilizeze industria cadrul industrial în uh, Europa nu este unul stabil, iar acesta are efecte negative asupra industriei, pentru că acolo ciclul de producție este foarte lung, 20-30 de ani. Există nesiguranță în ceea ce privește viitorul. Și asta nu e un stimulant uh, pentru investiții. Iată care sunt consecințele negative ale unor decizii politice. Iată de ce mi-am formulat avizul și am venit cu o serie de propuneri. De pildă, propun să se formuleze niște obiective clare. Dacă, de pildă, toată lumea în Europa este uh, de acord să formuleze obiectivele pentru diminuarea uh, Uh, emisiilor, atunci acest obiectiv trebuie să fie corelat cu un acord global. Un acord care să vizeze cele șase națiuni industriale cel mai importante de pe glob, America, India, Brazilia, China, printre ele. Uh, obiectivele de diminuare a emisiilor trebuie să fie susținute și completate de o analiză economică. E nevoie de analize suplimentare pentru ramurile și sectoarele industriale individuale din fiecare stat membru. Și cel mai important element pe care doream să-l subliniez dezvoltarea comerțului liber. Trebuie să ținem cont, în cazul condiționalităților, în ce fel va fi expusă economia europeană comerțului uh, liber, dacă ne gândim de pildă la Statele Unite. Da, uh, acordul de liber schimb se apropie, nu-i așa? Și trebuie să ne gândim ce se va întâmpla cu industria europeană. Și dacă nu vom face acest lucru, va fi o greșeală din partea noastră. Mulțumesc, domnule Simanski, și urmează Anne Delvaux. Prezident. Păi Mulțumesc, domnule președinte. Acest articol 51 îmi îngăduie să fiu co-raportare domnul Șimanski, doi, doi raportori pentru un singur text. Sunt convins că vom uh, reuși, deși avem uh, oare, uh, într-o legare măsură puncte de vedere diferite. cred că între angajamentele climatice evoluția pentru uh, o piață unică a energiei, eforturile pentru a reduce dependența energetică, redresarea economiei cu locuri de muncă verzi, promovarea tehnologiilor, creșterii, inovării. Uh, iată, avem multiple provocări care ne stau în față și e indispensabil să avem și răspunsuri transversale, integrate, care să interacționeze. Hai să fim realiști un singur obiectiv de reducere a emisiilor cu gaze de efect de seră, legat la un preț al carbonului și promovând uh, principiul uh, neutru din punct de vedere tehnologic, poate oare să răspundă tuturor acestor provocări? Eu mă îndoiesc. Pentru că e vorba nu doar de a uh, renunța la carbon cu cost mai mic, ci și de a îmbunătăți securitatea energetică, să se utilizeze mai bine resursele să avem din nou creștere, ocupare, să fim din nou lideri, să fim mai competitivi. Un singur obiectiv, uh, cred eu, că ar fi o întoarcere în trecut, regretabilă pentru toți. Da, mai ales pentru industriile noastre care au investit în regenerabile și în eficacitatea energetică. Dar pentru aceasta trebuie oare să urmăm uh, pe calea climat, uh, climă, energie 20-20-20, eu cred că trebuie să tragem învățămintele din uh, plusurile și minusurile acestui pachet. Trebuie să ameliorăm un model care, sigur, a avut și minusuri, dar dacă examinăm într-adevăr ce avem uh, pentru a îmbunătăți lucrurile, haideți să o facem fără dogmatisme, ideologii, idei preconcepute, cu pragmatism și realism. Asta înseamnă că discuția este deschisă și față de punctele cheie din raport, eu pledez pentru coerență și continuitate cu o abordare pentru uh, diminuarea gazelor cu efect de seră, cu eficiență energetică, e o chestie legată de credibilitate și de eficacitate, cu trei obiective care ne permite o adevărată coordonare și uh, cu costuri scăzute. Cele trei obiective corespund unor mize precise și în același timp uh, se consolidează unul pe altul și sunt opțiuni așa numite no regrets, care nu uh, ne vor face să regretăm. Și trebuie să reamintim asta, să insistăm pe regenerabile și eficiența energetică, deoarece ele uh, stârnesc cele mai multe dezbateri. De ce dorim regenerabilele? pentru că trebuie să ne reducem dependența energetică, să putem uh, face față creșterii prețurilor la energie, să îmbunătățim mixul energetic, ca să avem surse de energie mai abordabile, să ne dezvoltăm modelul de creștere, să creăm noi locuri de muncă durabile. Problema nu e obiectivul, ci mijloacele ca să ajungem la el. Știu că sunt anumite disfuncționalități Uh, care au afectat piața energiei, mă gândesc mai ales la măsurile diferite între ele de susținere și de subvenționare a regenerabililor din statele membre, dar care nu au coordonare și coerență cu nivelul european. Aici avem o problemă și de asemenea sunt convinsă că regenerabile, după ce vor fi rentabile, trebuie să funcționeze și fără subvenții până la urmă. Aici trebuie făcută diferența între energie verde competitivă și energie verde care încă n-a ajuns la maturitate. Dar facturile întreprinderilor și uh, consumatorilor trebuie uh, reduse și în perioada de criză se impune așa ceva, dar și pentru a asigura securitatea noastră, independența noastră energetică, deși dacă evaluăm uh, noua directivă, ne evalua tot anul 2013, dar trebuie să avem surse de energie curate ca să fie orientate conform criteriului rentabilității Și apoi, în ce privește obiectivele cu caracter constrângător, subliniez că în starea actuală a lucrurilor, singurele obiective pe care le vom realiza sunt cele care uh, au uh, caracter constrângător. Sigur, criza i-a ajutat pe unii, dar ea și, a și frânat uh, investițiile în uh, economia fără emisii de carbon. Trebuie să avem obiective constrângătoare pentru că astfel suntem mai eficienți și economisim bani pentru că obiectivele țintite, ne dau și certitudine, sunt și previzibile, asta în interesul sectorului industrial în general și trebuie să înțelegem că Sigur că politica și industria au calendare diferite. Trebuie să planificăm bine investițiile ca sectorul privat să aibă o viziune pe termen lung și să dezvoltăm astfel planuri de afaceri. Multe întreprinderi își doresc acest lucru. Reindustrializarea Europei trebuie, are nevoie de investiție pe termen lung, cu investiții, creștere, locuri de muncă. Trebuie să le oferim acest cadru, pentru că dacă nu am fi contraproductivi. Un asemenea cadru ar permite să măsurăm ce progrese am făcut și să și corectăm lucrurile dacă e necesar. Să nu uităm că am ajuns la un acord în legătură cu obiectivele pentru 2050 și obiective intermediare ar permite o evoluție liniară și o repartizare a efortului în timp. Doar așa vom putea optimiza costurile de investiții și de amortizare. Și apoi, dincolo de aceste trei obiective, e foarte important uh, să ținem cont de noțiunile transversale conform cărora să ne ghidăm. E vorba de competitivitate, prețul energiei și securitatea aprovizionării, securitatea energetică. Toate acestea sunt de o importanță uh, primordială, atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni. În ce privește competitivitatea, sigur, e, trebuie să fie un principiu conducător al raportului, să vedem cum putem lupta împotriva schimbărilor climatice, Uh, ca să avem și potențial de creștere și să reprezinte asta o oportunitate de tehnologie, de economie, creatoare de locuri de muncă. În ce privește prețul energiei, experții ne pre- prevăd că vor crește prețurile, că vor crește și nevoile de aprovizionare, oricare ar fi mixul energetic, dar e clar că cu cât acest mix va fi mai variat cu energie regenerabile și insist aici, cu atât va exista mai multă flexibilitate de uh, adaptare pentru statele membre, pentru că fiecare are specific, specificitățile sale. Să facem față creșterii prețurilor și nevoilor energiei uh, e o prioritate. Securitatea aprovizionării apoi și ea este foarte importantă, să ne reducem independența energetică, să avem mai multe surse de aprovizionare, sunt niște nevoi reale, cunoaștem cifrele, în 2012 au fost 500 de miliarde de euro combustibili fosili importați în Europa, 500 de miliarde, repet, și un cadru clar pe termen lung, cu o piață unică a energiei, care trebuie să funcționeze cât mai rapid posibil, cu conexiuni, cu rețele, cu dezvoltarea de noi tehnologii, ne va permite să reducem deficitul balanței noastre comerciale Și e foarte important asta, pentru că în 2012 aveam 423 de miliarde de euro la balanța comercială. E important să spunem în raport uh, că trebuie să ținem cont mai bine de capacitățile statelor membre, să punem în comun efortul, trebuie să există acces la finanțare pentru politici energetice durabile Bun, vor mai urma dezbateri, eh, dar eh, acum eh, aștept cu nerăbdare punctele dumneavoastră de vedere, dragi colegi, că sunt chestiuni foarte importante care vor fi dezbătute, sper, în mod constructiv. Mulțumesc foarte mult, doamnei Delvo, și începem cu raportorii din umbră de la ITRE și ENVI rog colegii să se încadreze în maxim 5 minute pentru ca după aceea să poată interveni cât mai mulți colegi. Ia cuvântul pentru PPE, Herbert Royal. Herbert Royal este raportor din umbră, nu dorește să intervină. Atunci continuăm cu Marita Ulskog din cadrul Comisiei Envy. Vă rog ordförande och fru ordförande. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, eu nu vin din Germania. Știu că cel de-al cincilea raport al ONU pentru mediu este în curs de pregătire, există multe zvonuri referitor la ce va conține, multe zvonuri vehiculate de presă și se afirmă că există cu o certitudine de 99% încălzire globală, încălzire globală eh, care înregistrează o tendință ascendentă din 95, eh, la fel și emisiile de dioxid de carbon, temperatura medie a crescut în ultimii 100 de ani și la ora actuală conținutul de dioxid de carbon este cel mai mare în ultimii 800 de mii de ani. Știm un lucru, nu prea mai avem timp pentru a face față schimbărilor climatice care vor avea consecințe dezastroase. Munca care ne așteaptă va fi extrem de importantă. Trebuie să netezim asperitățile care există între diferitele grupuri politice, se pare că există diferite perspective, dar trebuie să înțelegem că trebuie să ne asumăm răspunderea, trebuie să încercăm să găsim soluții, soluții care să nu fie doar pe placul nostru, ci soluții cu care oamenii vor trebui să se descurce timp de generații multe de acum încolo. E vorba de a pune în mișcare economia, de a da dovadă de eficiență energetică, de a fi cât mai ambițios în ceea ce privește obiectivele pe care ni le stabilim pentru climă și în ceea ce privește măsurile pe care le luăm. Grupul meu politic nu văd altă opțiune decât aceea de a reuni o majoritate amplă în spatele unor obiective cu caracter obligatoriu. Dacă avem aceste obiective obligatorii, lăsăm totuși la latitudinea statelor membre să găsească cel mai bun mijloc pentru a atinge acele obiective. Dacă nu avem obiective cu caracter obligatoriu, nu uh, vom obține rezultatele pe care dorim să le obținem. Cred că este un lucru foarte important și grupul meu consideră același lucru că este foarte important să stabilim aceste obiective cu caracter obligatoriu pentru eficiența energetică, pentru energiile regenerabile, pentru că acestea pentru a face atrăgători din punct de vedere economic, uh, invest, atrăgătoare din punct de vedere economic investițiile în astfel de tehnologii, um, pentru a stimula investițiile în stocarea și producerea de energie din surse regenerabile. În ceea ce privește obiectivele sectoriale, credem că este foarte bine că acestea există sunt uh, un instrument care ne permit să ne atingem obiectivele și poate aș putea spune în câteva cuvinte că e nevoie de mai multă ambiție, de hotărâri mai clare și obiective fezabile. Trebuie să vedem uh, și cum se face taxarea în sectorul energiei, nu mi se pare bine că nu apreciem, nu acceptăm propunerile comisiei, că ar trebui să impozităm sectorul energetic în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Haideți să începem cu dreptul, în loc să reacționăm apoi doar la dezastre care s-au produs din cauza unor altor surse energetice care uh, au uh, fost lăsate să meargă atât de mult în direcția greșită. Bineînțeles, trebuie să uh, corectăm sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, dar trebuie să recurgem la acele măsuri care ne vor oferi rezultate rapide, eficiență energetică și biocombustibili. Am să mă opresc aici, sunt curioasă să văd ce vor zice colegii. Mulțumesc foarte mult! Are apoi uh, cuvântul pentru și de domnul Thompson, raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Thompson, în 2010, uh, Uniunea Europeană a cheltuit 355 de miliarde de euro importând combustibili fosili. 355 de miliarde de euro reprezintă uh, PIB-ul anual al Poloniei. PIB-ul Poloniei este folosit așadar pentru a importa combustibil fosil în Europa. Importăm cam 60% din necesarul nostru de gaz, 85% din petrol și aproape 50% din cărbune. Conform datelor uh, Agenției Naționale pentru Energie, aceste date vor uh, crește în 2035. Sunt date importante uh, nu doar în ceea ce privește dependența energetică, ci și când vorbim de prețurile energiei. Unora le place să compare prețurile energiei în Europa cu cele din Statele Unite și Rusia și să folosească aceste prețuri ca argument uh, pentru o politică prea puțin ambițioasă în sectorul energiei. Dar uh, adevărul e că politicile de mediu joacă un rol aproape nesemnificativ în politica energetică și industrială în Europa. Situația geologică din SUA și Rusia diferă considerabil de cea din Europa. Asta înseamnă că, în timp ce noi folosim sute de miliarde de euro importând combustibili fosili, SUA și Rusia Uh, fie sunt sau depind um, de energie pentru că sunt producători de energie. În al doilea rând, prețul certificatelor este atât de mic încât uh, acoperă doar uh, aproape 5% din factura la energie. Pentru IMM-uri trebuie să ne gândim și la costuri. Este vorba de costurile importurilor de petrol, cărbune și gaz care uh, se adună pe factura noastră la curent, nu costul producției de energie. În plus, un studiu a scos în evidență că distribuirea de certificate de emisii de dioxid de carbon, noi am pus costuri pentru majoritatea uh, centralelor siderurgice din Europa. Sunt de acord că prețul energiei pot reprezenta o problemă pentru sectorul industrial în Europa, dar cred că există o tendință de a ne concentra asupra factorilor greșiți când încercăm să remediem această problemă. Ar trebui, în schimb, să vedem cum putem diminua sumele exorbitante cheltuite pentru importul de combustibili fosili. Soluția nu e chiar atât de compli- complicată. Trebuie să ne fixăm niște obiective clare pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului nostru energetic. 2030 ar trebui să însemne obiective cu caracter obligatoriu pentru eh, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de, cu efect de seră acestea și ener- eficiența energetică sunt necesare pentru a oferi investitorilor siguranța de care au nevoie. Așa cum spunea și Merkel în 2007, trebuie să transmitem un mesaj clar investitorilor, întreprinderilor. Și prin urmare avem nevoie de obiective cu caracter obligatoriu. Uh, dânsa i-a convins chiar și pe polonești, pe Jacques Chirac, de necesitatea uh, acestor obiective. Și sper că va reuși să facă acest lucru în, încă o dată în Marea Coaliție. Ar trebui să ne gândim cel puțin la un obiectiv sau o strategie a Uniunii pentru a diminua dependența Uniunii de importuri. Pentru că um, toate astea sunt în favoarea lui Putin și a lui uh, Gazprom. Urmează doamna Thompson. Thank you. Um, I noted what Mrs. Mulțumesc. În legătură cu ceea ce a spus doamna Ulfskog în legătură cu raportul în legătură cu schimbarea climatică, acesta este într-adevăr contextul în care discutăm raportul actual. Însă, este vorba de un, de un pachet de climă și energie. Schimbarea climatică este cea mai mare problemă a secolului. Aș dori să mă refer la celălalt subiect și să mă refer așadar la aspectele energetice ale raportului, pentru că este foarte clar din discuțiile de astăzi și în trecut în Parlament și la Consiliu că statele membre și politicienii sunt îngrijorați în legătură cu competitivitatea și securitatea energetică. Așadar, poate ar trebui să ne gândim ce am putea să facem din acest punct de vedere, ce, ce ar trebui să facem din punct de vedere economic. Răspunsul mi se pare foarte clar. Trebuie să fim mai eficienți energetic pentru că astfel devenim mai eficienți economic. Raportul nostru în legătură cu uh, eficiența energetică este inclus în performanța economică, pentru că nu poți să fii competent economic dacă irosești energie. Știm cât uh, susținem uh, performanța macroeconomică din perspectiva balanței plăți, de, plăți, de, de plăți, însă trebuie să ne uităm la uh, impactul asupra cetățenilor pentru ca uh, cetățenii să nu sufere de sărăcie energetică. Astfel ajutăm și întreprinderile să fie mai competitive pentru a nu plăti uh, costuri Mm, exagerate pentru energie. Deci, din punct de vedere al competitivității și al securității energetice, ar trebui să începem cu eficiența energetică. Trebuie să ținem minte acest lucru ca un principiu general. Anumite uh, proiecte legislative uh, în momentul actual uh, țin cont de acest lucru, însă ar trebui să uh, introducem acest obiectiv în, toate, în, în toată legislația de acum încolo Există o îngrijorare mare în legătură cu dependența noastră energetică și uh, dorința de a găsi surse de energie independente. Bineînțeles că cea mai uh, originală sursă de energie este, uh, provine din resursele regenerabile și este și o resursă foarte competitivă. Un domeniu care a crescut în timpul crizei și un domeniu în care Uniunea Europeană este în continuare lider este, în, este exact acest domeniu. Dar riscăm să ne pierdem uh, calitatea de lider dacă continuăm în acest fel. S-a discutat foarte mult despre gazele naturale în Parlament. Uh, acum este un fel de modă uh, și cred că peste uh, cât, câțiva ani toată lumea se va întreba despre ce se de ce se discută atât de mult în legătură cu capturarea și stocarea carbonului? De ce să utilizăm mai multe energii și nu mai puține? Există o problemă mare cu cărbunele dacă nu folosim capturarea și captarea carbonului. Este o tehnologie intermediară pentru că are capacitatea limitată și ar, am putea să ne gândim la ce procese industriale au nevoie mai mare de această tehnologie. Dacă examinăm mm, resursele, eh, securitatea energetică și eh, resurse independente, vedem că putem obține independența energetică eh, din resurse regenerabile. Rusia nu poate să ne ia energie eoliană. Avem o resursă imensă eoliană în Marea Nordului. Cu cât uh, extindem exploatarea acestei energii, cu atât uh, putem susține uh, introducerea tehnologiilor în Sud. Dacă examin, exam, examinăm lucrurile din punct de vedere al competitivității și al eficienței energetice, ajungem la concluzia că eficiența energetică bună și uh, folosirea pe scară largă a energiilor regenerabile sunt, de fapt, aceeași idee bună. În ceea ce privește regenerabilele, nu sunt de acord cu domnul Simanski care spune că ar trebui să facem cercetare în loc de subvenționare. Însă unele, cercetări, unele energii regenerabile sunt foarte noi, au nevoie de uh, subvenții pentru că tocmai au ieșit din stadiul de cercetare. Trebuie să subvenționăm tehnologiile care nu sunt uh, com- competitive pe piață. Sunt tehnologii în stadiu embrionar și nu trebuie să uh, Uh, le uh, împiedicăm să își ocupe rolul pe care îl pot ocupa. Răspunsul pe care îl primim este foarte asemănător cu ceea ce spune Comisia din punct de vedere al gazelor cu efect de seră, că eficiența energetică bună și uh, energiile regenerabile sunt singurele opțiuni fără niciun fel de regrete. De aceea, de aici ar trebui să uh, plecăm în pachetul pentru 2030. Într-un fel, uh, încercăm să uh, vedem lucrurile invers. Vrem să tratăm gazele cu efect de seră și după aceea eficiența energetică. Dar, dacă rezolvăm eficiența energetică, atunci aj- ajutăm industria grea, pentru că industriile intensive vor trebui să facă mai puțin dacă uh, cele industrie, industrie care nu sunt incluse în sistemul de comercializare a cotelor uh, pot să facă mai mult. Vă mulțumesc. Este aici și domnul Gevrandi. Iau notă de acest lucru, însă urmează doamna Satuhasi. Mulțumesc. Sunt uh, foarte de acord cu doamna Marita Olskug și cu uh, Fiona Hall în legătură cu necesitatea de a nu avea doar un obiectiv uh, pentru gazele cu efect de seră, ci și obiective legate de regenerabile și eficiența energetică. Însă aș spune ceva despre schimbarea climatică în sine. Știm că mâine IPCC-ul va publica ultimul său raport Însă din datele deja publicate, de exemplu de EUNET și de către Banca Mondială, știm că dacă țările lumii nu își intensifică eforturile, este foarte probabil că în acest secol planeta se va încălzi cu 3 sau 4 grade. Și recent, Nicholas Stern a ne-a reamintit că dacă se va întâmpla acest lucru, asta înseamnă că vom intra într-un sistem climatic care este total nou și inedit în ultimii 10.000 de ani în, în care a evoluat civilizația umană. Deci dacă permitem continuarea schimbărilor climatice, înseamnă că, de fapt, Uh, lăsăm copiilor noștri o planetă necunoscută și acest lucru nu mi se, mi se pare acceptabil. Dacă ar veni cineva din afară și ar spune că voi, voi duce copiii pe o planetă necunoscută, noi am lupta împotriva acestui dușman. Nu ne-am plânge că electricitatea costă 10 cenți în plus. Aceasta mi se pare că ar trebui să fie și atitudinea noastră în ceea ce privește politica climatică. Mai mulți colegi au menționat prețul importurilor de carburanți fosili. Trebuie să ținem cont întotdeauna de acest cost în discuțiile în legătură cu politica climatică. După cum au menționat colegii, IEA estimează că prețul, comi, prețul la petrol va crește mult mai mult în viitor decât estimează Comisia în Cartea Verde pentru Energie. De exemplu, în țara mea, Finlanda, unde industria hârtiei a fost timp de mult timp o industrie de bază, în momentul actual importăm carburanți fosili uh, și plătim pentru acest lucru aceleași sume primite pentru exportul de hârtie. Deci este o problemă. Tehnologiile curate reprezintă un sector în creștere la nivel global în, între 2008 și 2011, deci după criza financiară, tehnologiile curate uh, și-au dublat procentajul în, la nivel mondial. După internet este cea de-a doua industrie care ca creștere a crescut în ultimul an cu 15%. Așadar, mi se pare destul de realist să ne gândim că o politică ambițioasă la nivel climatic poate să fie combinată cu competitivitatea economică. Ultima idee este că deseori auzim că Europa acționează singură, însă nu este adevărat. Nu mai este adevărat. În acest an, China a început comercializarea cotelor de emisii pentru provinciile cele mai importante economic și au anunțat un calendar conform căruia emis, comercializarea cotelor de emisii va fi generalizată pentru întreaga țară. Cu câteva săptămâni în urmă, administrația Obama a decis să acorde standarde de performanță energetică producției energetice, standarde care nu există în Uniunea Europeană încă și standarde care, dacă am înțeles corect, înseamnă că nu se vor mai putea construi uh, fabrici care să utilizeze uh, bune și care să nu dispună de tehnologii de neutralizare a dioxidului de carbon. Deci, ă, trebuie să vedem și lucrurile buni, bune care se întâmplă în lume și să învățăm din aceste exemple. Vă mulțumesc, doamna Hasu, Satu Hasi. Urmează domnul Tadeus Szymanski. na... Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun următoarele. Obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 sunt importante, dar s-a vorbit și de credibilitate. Da, este foarte important. Credibilitatea e importantă. Dar credibilitate în fața cui sau în comparație cu cine ar trebui să fie Uniunea Europeană credibilă? Cum stăm cu credibilitatea celorlalți parteneri în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. În Varșovia se va organiza în curând un summit uh, referitor la climă și poate va fi una din ultimele noastre șanse de a face ceva și să reușim să reunim acele obiective divergente. S-a spus că se dorea inițial uh, salvarea planetei, iată de ce emisiile de carbon trebuiau reduse. Dar trebuie să vedem acest obiectiv în legătură cu uh, securitatea energetică și competitivitatea economiei. O altă perspectivă ar fi greșită. Trebuie să ținem cont și de interesele economiei de, când vorbim de industrie. Și Astăzi asistăm la o delocalizare a producției din Uniunea Europeană și destinații sunt acele țări unde emisiile sunt uh, destul de reduse și există planuri de a continua cu delocalizarea. Ce se întâmplă dacă continuăm cu obiectivele ambițioase? Atunci nu vom sumina doar uh, planeta și viitorul planetei, ci uh, vom pune sub semnul întrebării și economia și competitivitatea economiei noastre. O altă întrebare. Stabilitatea și planificarea în viitoare. M-am întâlnit cu reprezentanții a industriei și trebuie să vă spun că există, au existat două inițiative ale Comisiei Europene foarte controversate. Era vorba de retragerea certificatelor ETS și biocombustibili în sectorul transporturilor. Aceste două inițiative au, uh, s-au lovit de protestul uh, sectorului transportului. Investitorii s-au bazat pe premiza că acest sistem va rămâne stabil acum credibilitatea Uniunii este pusă sub semnul întrebării și, mai precis, în ochii industriei. Avem un, am avut un invitat din Polonia, ministrul mediului din Polonia, și dânsul a subliniat necesitatea unui acord global. Există semnale pozitive din partea Chinei, însă e doar începutul. Suntem un bun exemplu pentru toată lumea, un lucru deja important și nivelul emisiilor noastre uh, se ridică la 11%. Iată, am putea dacă nu reușim să convingem alte economii ale lumii să-și diminueze emisiile, atunci eforturile noastre vor fi în zadar. Poate uh, nu ar trebui să ne fixăm niște obiective atât de ambițioase, ci realiste. Astfel am putea atinge într-adevăr aceste obiective. Un alt lucru. Se știe că fiecare stat din Uniunea Europeană, dar și de pe glob, are un nivel diferit de dezvoltare și trebuie să ținem cont de acest lucru nu va fi ușor să ajungem la un acord la uh, summitul climatic. Europa va trebui un pic să împace și capra și varza, dar sper să reușim acest lucru. Mulțumesc, care cuvântul Herbert Royal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție. Uh, și încerc să vă prezint câteva argumente și câteva observații care, după părerea mea, sunt importante. Avem acest proiect Ehm, dorim împreună, două comisii împreună, să formulăm o poziție comună la un subiect foarte complicat. Vom reuși să facem acest lucru doar dacă uh, vom face efortul de a face un, un schimb uh, realist de opinii. Am putea proceda în felul următor, două poziții diferite care uh, sunt în coliziune. Fiecare are poziția lui, după care uh, va decide majoritatea. Dar cred că nu e abordarea corectă, nu cred că ne va duce nicăieri, pentru că pe lângă comisiile noastre și Consiliul joacă un rol important și acolo nu prea s-a schimbat nimic. Colega Delvo spunea la început um, securitatea aprovizionării, um, luarea în considerare a intereselor de mediu, prețurile, puncte importante care trebuie luate în considerare și, în considerare și dânsa spunea că pentru a avansa e nevoie de un nou mix energetic. Un alt coleg spunea energii regenerabile. Și iată, deja vedem prima disensiune, prima divergență. Cum vom continua? Vom miza pe o singură carte sau avem nevoie de un răspuns diferit, pentru că fiecare tip de energie joacă un rol diferit. Nu știu ce se va întâmpla în peste 100 de ani, dar e vorba acum să ne gândim la următorii pași. Avem nevoie de un alt mix energetic, un răspuns diferențiat. Dacă pornim de la premiza că fiecare stat membru se confruntă cu o altă situație, atunci Trebuie să ținem cont că și situația economică în Europa e alta decât atunci când s-au luat deciziile. Iată de ce mi se pare important uh, ca înainte să spunem că fixăm niște obiective, avem un procent de 75%, ar trebui înainte să ne gândim care sunt măsurile care s-au luat până acum și care a fost efectul acestora. Dacă privesc uh, ce s-a întâmplat, văd că obiectivele pe care le-am stabilit pentru emisiile de dioxid de carbon sunt pe drumul cel bun, le vom atinge. Când privim obiectivele pentru energiile regenerabile, atunci uh, pot să vă spun că vor fi depășite, vor fi atinse foarte ușor. Și ajungem în momentul în care că uh, Uh, dacă mizăm pe o singură carte, va fi o abordare costisitoare, vor exista probleme. Vreau să vă atrag atenția asupra efectelor secundare, efecte secundare pe care nimeni nu le-a dorit, dar există. De pildă, am sprijinit foarte mult energiile regenerabile și acest lucru a ridicat probleme de costuri probleme și întrebări cu totul noi. Uh, guvernele se confruntă cu um, reclamații din partea populației care amenință guvernele că vor schimba dacă nu reușesc să controleze uh, prețurile la energie. Mai există o piață unitară a energiei sau am subminat constant piața internă prin felul în care promovăm politica în dom- politicile în domeniul climei și energiei. Eficiența energetică, nu știu dacă ne vom atinge obiectivele. Unii spun că da, alții spun că nu. Uh, în fiecare stat membru lucrurile stau altfel și nu are prea mult de a face cu obiectivele, pentru că nu există obiective cu caracter obligatoriu. Ține mai mult de instrumente inteligente. De pildă, în țara mea s-a recurs la stimulente și pare că a funcționat foarte bine. Nu s-au fixat obiective cu caracter obligatoriu, ci s-a recurs la stimulente, s-a încercat încurajarea oamenilor uh, de a își pune de pildă în propria casă, de a apela la surse regenerabile de energie. În uh, Marea Britanie se vorbește de obiective cu caracter obligatoriu în ceea ce privește energia și uh, anul trecut la Consiliu uh, au reușit să beneficieze de foarte multă sensibilitate, de foarte multă flexibilitate. Uh, dar trebuie să avem grijă ce cerem. Dacă măsurile și-au atins obiectivele, există totuși efecte secundare pe care nu le-am dorit. Trebuie să ne gândim așadar cum vom proceda. Și poate am putea să ne întrebăm, nu putem atinge altfel sau mai bine sau mai ieftin sau cu mai puține efecte secundare aceste obiective. Nu am uh, găsit un răspuns, dar știu că uh, să continuăm așa nu se mai poate. Um, închidem ochii și mergem mai departe, creștem procentele, da, asta poate să facă oricine, dar dacă asta e soluția, sincer am îndoiele aici. Și cred că colega Delvo a stabilit niște criterii foarte interesante. Haideți să le analizăm. A spus că totul trebuie să fie uh, eficace, trebuie să fie realist, trebuie să existe o siguranță a prețului, uh, s-a spus că trebuie să ținem cont de competitivitate, uh, capacitatea diferită a statelor membre trebuie luată în considerare. Sunt niște uh, perspective pertinente. De ce nu ne luăm niște timp pentru a face o analiză așa cum trebuie, după care vedem cum procedăm? Cred că soluția cea mai bună nu e neapărat aceea de a stabili cât se poate de multe obiective cel mai important obiectiv este acela al diminuării emisiilor de dioxid de carbon. Aici am putea stabili și eu ierarhia, am putea spune unul e uh, prioritar, după care celelalte sunt niște instrumente. Poate reușim astfel uh, să obținem și cooperarea Consiliului în cele din urmă. Obiectivele care nu au niciun sens nu ne vor duce nicăieri. Vă mulțumesc, am încheiat astfel dezbaterea cu raportorii din umbră nu s-a amintit că multe aspecte ale politicii energetice sunt hotărâte la nivel național. De pildă, în 2009 uh, s-au făcut niște modificări. Uh, competen- Uniunea Europeană are mai multe competențe, însă uh, nu toată lumea știe acest lucru. Continuăm cu dezbaterea. Trecem la următorii vorbitori. Primul are cuvântul colegul Iulian. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colege și colegi, e vorba de uh, protecția mediului, dar nu doar despre acest subiect, e vorba și de alte puncte importante, e vorba de securitatea aprovizionării, Conrad Simanski și alți colegi um, și-au exprimat nemulțumirea față de dependența Europei de importuri. E vorba de o nouă politică industrială cu care să putem veni cu noi tehnologii. E vorba în cele din urmă de dezvoltarea economică, în deosebi zonele rurale, în insule, în zonele aflate la periferie, unde există un potențial în ceea ce privește energiile așa numite endogene. Uh, Și trebuie să ținem cont de acest ansamblu pentru uh, cadrul pentru 2030. Conrad Cimanski a spus și că uh, primul pachet uh, climatic din 2008 este destul de tânăr, dar după 5 ani putem uh, trage linie și putem constata că ne-am uh, bucurat de succes. Da, vom avea 20% energii regenerabile și dacă Uh, vom impune un obiectiv cu caracter obligatoriu și în ceea ce privește eficiența energetică, poate vom atinge o eficiență energetică de 20%. Și uh, iată, avem succes. Nu trebuie să descriem lucrurile uh, într-un ton mult prea negativ. Există industrii uh, importante care au apărut în uh, cadrul energiilor regenerabile și ar fi o prostie să schimbăm acum cursul, domnule Herbert Royal. Să spunem că a mers până acum într-o direcție și acum vrem să schimbăm uh, direcția. Putem uh, proteja mediul și fără energii regenerabile și fără eficiență energetică, poate de pildă cu energie nucleară și cu cărbune plus CSC și există interese importante care uh, mizează înspre aceste opțiuni. Nu uh, vă ascund că există un lobby puternic în acest sens. Există un lobby puternic pentru cărbune, uh, captarea și stocarea dioxidului de carbon, ce ce, din păcate, nu uh, va fi pus în funcțiune, dar uh, cele două obiective, um, eficiență energetică și energii regenerabile, dacă renunțăm la acestea, atunci ne îndreptăm înspre construirea unor mari centrale uh, pe bază de cărbune și înspre energie atomică. Nu știu dacă fără CSC e fezabil. Cred că trebuie să analizăm sistemul. Văd deja o problemă în ceea ce privește ETS cu cât uh, va crește eficiența energetică, cu atât vom avea mai puține certificate și ceva nu e în regulă. Nu putem repara ridicând artificial prețul certificatelor, atunci sistemul nu mai are niciun sens. Cred că vrem o Europa eficientă din punctul de vedere al resurselor și pentru acest, această strategie avem trei obiective, nu doar unul. Da, mulțumesc eu, Leinen, am uitat uh, să vă spun, rog vorbitorii să se încadreze în două minute. Trebuie să avem grijă să alternăm între membrii Comisiei Envi și membrii Comisiei ITRE. Uh, Iată de ce urmează acum doamna Jordan. Hvala lepa. Um, jaz bi se pridružila temu, kar je Mulțumesc. Lega Royal, ko govorimo o... Mulțumesc, mă alătur și eu, domnului Royal. Este un subiect uh, important. Problema reprezintă schimbările climatice, dar în domeniul energiei dorim să scădem emisiile de dioxid de carbon. Problema reprezintă dezvoltarea durabilă. Într-adevăr, colegul Iolainen avea dreptate, însă competitivitatea nu funcționează în sectorul energiei. Nu există în sectorul energiei investiții care Uh, nu au fost subvenționate. Pe de altă parte, vorbim uh, de uh, piața internă pe care dorim să o consolidăm în sectorul cărbunului și al gazului și trebuie să ne gândim și dacă am putea risca să perturbăm acele investiții care ar fi în favoarea pieței interne. Vreau măsuri pentru mediu, dar în conformitate cu principiul economiei de piață. Cred că avem nevoie de un sistem ETS mai solid și trebuie să ne anunțăm la subvenții. Iată de ce cred că sistemul trebuie simplificat. Avem nevoie de un obiectiv și anume de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Nu trebuie să renunțăm complet la certificate, vom avea nevoie de ele și în viitor, dar um, tehnologiile necesare nu sunt suficient de dezvoltate. Eficiența energetică este importantă, da, sunt de acord cu acest lucru. Și voi uh, fi în favoarea stabilirii unor obiective aici, dar doar pentru acele sectoare care nu sunt implicate în sistemul ETS. Iar acele ramuri implicate deja în ETS nu au nevoie de subvenții. Trebuie să vedem în ce măsură vom putea ajunge la un acord global. Trebuie însă să vorbim și despre abordare sectorială, pentru că ar exista diferențe în ceea ce privește uh, punerea în aplicare și am putea să contribuim la diminuarea acestor diferențe care ar putea apăra între statele membre. Urmează domnul Zeber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că avem acest schimb comun de opinii. Știm că aceste ședințe organizate în temeiul articolului 51 nu sunt tocmai pe placul administrației, dar avem nevoie de aceste ședințe pentru a ne forma o opinie pentru plen. Uh, mi-a plăcut că o socialistă daneză a, citit-o pe, a citat-o pe Angela Merkel. Totul e posibil, într-adevăr, și Germania a reușit să ating, a, a stabilit până în a, uh, 2020 să diminueze cu 40% emisiile de dioxid de carbon. 40% așadar mai puțin pentru cea mai puternică națiune industrială. Și am auzit că Cameron dorește până în 2020 să scadă emisiile cu 50%. Deci se pare că la nivel național lucrurile se mișcă. Cred că obiectivul nostru aici ar trebui să fie să găsim o soluție europeană. Și cred că până acum că cele două puncte problematice, energia și uh, clima, nu sunt inseparabile. Cred că în principiu e o situație în care toată lumea are de câștigat. Uh, uh, acele tehnologii uh, care protejează clima și subminează uh, competitivitatea economiei, cred că nu are uh, niciun sens din punct de vedere uh, economic, pentru că uh, se vând acele tehnologii care uh, sunt orientate înspre nevoile viitorului. Iată, cred că în aceste tehnologii moderne trebuie să investim. Sunt convins că uh, avem nevoie în continuare de aceste trei obiective. De ce? Iolainen a spus deja um, de uh, centralele de cărbun, CSC și energia atomică uh, la care vom recurge dacă nu promovăm energiile regenerabile. De ce? Pentru că diferențele între statele membre sunt foarte accentuate și, în al doilea rând, pentru că ne confruntăm aici cu eșecul economiei de piață. Energia nu are un preț, nu putem rezolva totul cu un obiectiv și această eficiență uh, energetică este prea puțin ambițioasă. Dacă continuăm să spunem că ETS reprezintă principala problemă uh, când vine vorba de prețul curentului, vă rog uh, să a, uh, vă uitați la statistici. În Danemarca prețul pe kilowattor este de 36 de cenți. Uh, în uh, Germania, prețul pentru consumatorii casnici este de 20 de cenți pe kWh. În uh, Austria, de pildă, prețul este de 13 cenți pe kWh. Iată, uh, ar trebui să adaptăm sistemele naționale de impozitare. Dacă prețul curentului variază în Europa odată cu fluctuațiile prețului energetic energiei din state, nu mi se pare corect. Da, uh, Statele Unite au un avantaj incontestabil cu revoluția gazului de șist, dar prețurile noastre nu ar trebui să depindă de Statele Unite. Iată, uh, vă rog să nu ne lăsăm purtați de dogme în această dezbatere, ci să ne bazăm pe fapte reale. Trebuie să rămânem uh, la trei obiective și să uh, oferim siguranță pentru investiții. Cred că e în favoarea industriei. Da, nu doream să întrerup acest vorbitor entuziast, dar avem totuși o limită a timpului. Dau acum cuvântul uh, colegului Andrei Bare de la ITRE. Gracias, da, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. E o dezbatere foarte interesantă pentru că toate acestea, în toate acestea stă soluția economică a ieșirii, a ieșirii din crize. Industria are nevoie de strategii economice pe termen lung. Nu doar educația, ci și energia sunt foarte importante. Independența Uniunii Europene de combustibilii fosili este o, o provocare enormă. Noi nu producem nimic, astfel încât suntem complet supuși uh, și dependenți de aceste importuri. Cadrul normativ, cum spunea președintele, e politica Uniunii, deci trebuie să transpunem uh, dreptul european în statele membre. Trebuie o piață comună a energiei. Sunt chestiuni care depind de Uniunea Europeană, cum sunt uh, resursele eficiente, de exemplu, toate aceste chestiuni trebuie să le subvenționăm și să le impulsionăm S-a spus că nu trebuie jucat totul pe o singură carte, s-au referit uh, colegii la regenerabile ca soluție alternativă, dar se produc regenerabile în Europa. Sunt diverse forme de regenerabile, uh, de la nord la sud soluțiile sunt diferite, așadar, da, putem avea producție energetică fără a trebui să importăm. Industria are nevoie de soluționarea problemei energiei, soluții pentru prețul energiei, pentru accesul la energie. Așadar, trebuie să stabilim un criteriu comun pentru întreaga Uniunea Europeană. Dacă nu, nu vom exista soluții nici pentru industrie și nici pentru ieșirea din criză. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann Peter Liese. Mulțumim acum Peter Liese. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist für mich eine große Freude. Mulțumesc, domnule președinte. Este Mă bucur foarte mult că avem această reuniune, mă bucur că îi văd uh, pe, colegii, pe foștii mei colegi de la ITRE, am lucrat acolo în șapte ani și jumătate. În 2005 eram acolo atunci când am început să discutăm pentru prima dată aceste obiective. Și mi se pare, pare foarte important să lucrăm împreună. Am făcut acest lucru în PPE și faptul că lucrăm împreună, indiferent de partid, mi se pare lăudabil și transparent punctul de pornire al dezbaterii noastre era exact punctul menționat de Richard Zeber. Propunerea Regatului Unit, guvernul britanic, cu David Cameron în frunte, a publicat un document oficial în care spune că până în 2030 obiectivul este să reducă emisiile de dioxid de carbon cu 50%. Cu toții trebuie să examinăm acest raport împreună și l-aș ruga pe domnul Șimanski să includă acest lucru în ecuațiile sale, pentru că uh, domnul Cameron este inventatorul grupului ECR. Uh, grupul ECR din Parlamentul European nu ar fi existat dacă nu ar fi existat domnul Cameron. însă realismul politic ne dictează că aceast, această cifră trebuie să fie reală. Este o propunere interesantă pentru că poate unii dintre noi cred că nu vom ajunge la o reducere de 50%. În același timp, guvernul britanic spune că totul este condiționat de un lucru, 50% dacă obținem un acord la Paris, dacă nu, este vorba de 40%. I-am spus acest lucru ministrului polonez săptămâna trecută este această metodă corectă? Nu a funcționat la Copenhaga, de ce ar funcționa acum? Putem ajunge la același obiectiv pe mai multe căi, independent sau global, însă eu sugerez să susținem ideile pe noastre și după Paris uh, vom decide dacă începem cronometrul în legătură cu schimbarea eh, climatică sau mergem în altă direcție. De asemenea, susțin ceea ce a spus domnul Seber. Trei obiective. Acestea apar în tratat. Avem o datorie contractuală, juridică, să promovăm eficiența energetică și energiile regenerabile. Comisia trebuie să ține cont de aceste așteptări în toate scenariile sale. Eficiența energetică trebuie să fie întotdeauna parte din inițiativele noastre. Vă mulțumesc și o propunere foarte bună. Coaliția CDU Verzi din Germania poate că ar fi de acord cu propunerea domnului Cameron. Domnul Turmes, climatul și energia trebuie să fie în același pachet. Trei obiective sunt o abordare bună, din două motive. În primul rând, imaginați-vă unde ne-am aflat în Europa cu Uh, doar cu un sistem de comercializare a cotelor de emisii. Și uh, energiile regenerabile au dus la 2,2 milioane, milioane, miliarde de uh, certificate în plus datorită regenerabile. Deci sistemul ETS nu a funcționat datorită creditelor internaționale și din cauza lacunelor uh, și pierderilor datorate crizei. Deci, întreaga politică de investiții din ultimii 10 ani a Europei ar fi uh, total anihilată doar prin sistemul ETS. De aceea, eficiența și regenerabilele trebuie să fie susținute, atât pe termen scurt și lung, reduc volap- vol- vol- volatilitatea prețurilor și acordă siguranță investitorilor. Peter Lise are dreptate. Cu cât mai multă eficiență, cu atât te apropii la, de obiectivul 50%. Dacă vrei să ajungi la obiectivul de 50% reducere doar prin ETS, trebuie să ajungi la 55-60 euro de euro pe tonă pentru a ajunge la acest obiectiv. Dacă vrei să ajungi la o eficiență de 40%, 40% regenerabile și 40% reduceri în gaze cu efect de seră, nu se poate se poate atinge acest obiectiv cu probabil 30 de euro pe tonă de dioxid de carbon, pentru că toate măsurile de eficiență energetică vor fi mai uh, eficiente pentru că vor fi obligatorii uh, pentru noile clădiri, pentru uh, automobile, pentru frigidere. Acestea pot să fie mai ieftine prin politicile oblig- obligatorii de eficiență prin prețuri. Cei îngrijorați în legătură cu economia ar trebui să fie primii care să susțină obiectivele de eficiență. În ceea ce privește statele cum ar fi Polonia și altele. Acestea trebuie să fie conștiente și noi trebuie să fim conștienți că Polonia are un potențial mult mai mare de a fi uh, independentă energetic decât uh, deține gaz uh, de, deci din șisturi. Deci chiar și pentru Polonia ar, și chiar și Polonia ar fi mai credibilă cu independența energetică dacă ar fi eficientă energetic. Avem nevoie de obiective pentru eficiență și pentru regenerabile pentru că avem nevoie de economii mai mari la cost mai redus și se creează locuri de muncă în Europa. Mulțumesc. Domnul Prodi, două minute, vă rog. Grazie, președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eh, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Eh, în primul rând, a spune așa, sistemul ETS de comercializare a certificatelor de emisii s-a blocat. Eu cred că este absolut necesar să pornim discuția pe mm, temei diferit. Deci, pe baza unui fel de justiție a climei, dând efect politic declarației de la Bali printr-o responsabilitate comună, dar diferențiată. Common but differentiated responsibility. Deci, această măsură ar fi absolut necesară pentru a putea relansa sistemul comercializării certificatelor de emisii, dacă nu trecem la taxa pe carbon și dăm uitării acest sistem ETS. Apoi, uh, mai e vorba și despre subvențiile pentru uh, combustibilii fosili care trebuie eliminate. Da, mă rog, asta e altă discuție. și trebuie să înțelegem modul în care noi trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice și să uh, sistematizăm exploatarea energiilor regenerabile în Europa ca să fie posibilă exploatarea teritoriului european uh, în scopul adaptării la schimbările climatice. Este, deci, o condiție, cred eu, absolut uh, necesară. Și uh, trebuie și îmbunătățită eficiența transportului să înțelegem cum să exploatăm cât mai bine posibil energiile regenerabile, mai ales energia eoliană, uh, printr-o rețea uh, de transporturi foarte eficientă, rețea bazată pe marele potențial european. asta înseamnă că e foarte clar că asta e o problemă europeană care trebuie rezolvată la nivel european și cred că trebuie uh, să, să o rezolvăm imediat pentru a eficientiza uh, resursele regenerabile uh, și să le și subvenționăm. Și mai mult decât atât trebuie să ne gândim că trebuie să facem o schimbare a civilizației noastre Uh, ca să oferim uh, un rol mai mare bunurilor uh, imateriale, nu doar celor materiale, reprezentate doar prin PIB. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc foarte mult! Urmează Fiona Hall. Um, the Aldi... Mulțumesc! Domnul Gebrandi își cere scuze pentru că nu poate să fie aici astăzi și m-a rugat să citesc o declarație în numele său. Această întâlnire reprezintă începutul unui proces foarte important. Este un proces nou. Vrem să conlucrăm cu toți dintre dumneavoastră pentru a ajunge la o agendă ambițioasă pentru 2030. Trebuie să discutăm cadrul 2030 pentru că investițiile de astăzi vor avea un efect dincolo de anul 2020. De aceea trebuie să creăm Uh, certitudinea investitorilor și să creăm un cadru pentru 2030. Însă nu este singurul uh, motiv. Uh, pentru a ajunge la un nou acord climatic global pentru 2015, Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu. Cadrul 2030 va trebui să fie ambițios din mai multe motive. În primul rând, ar trebui să se asigure că Uniunea Europeană își respectă obiectivele pe termen lung, reducerea uh, gazelor cu efect de, de seră cu 80 până la 95% până în 2050. Dar nu acesta este singurul obiectiv. Un cadru ambițios trebuie să susțină creșterea economică durabilă, să asigure competitivitatea europeană și să asigure furnizarea energiei pentru a realiza asemenea reduceri drastice, avem nevoie de politici eficiente care să rezolve trei probleme. Eșecul de a internaliza uh, emisiile cu, de gaze cu efect de seră și suntem convinși că realizarea acestor obiective pentru 2030 va fi mult mai reală dacă vom avea uh, obiective noi pentru emisii regenerabile și eficiență energetică prețul uh, emisiilor este o problemă. De aceea trebuie să vedem cum, funcțione, cum poate să funcționeze mai bine sistemul ETS și să stabilim obiective pentru sectoarele care nu sunt acoperite de sistem. Însă trebuie să uh, examinăm politicile care, stabilească preț, care stabilesc prețul carbonului, carbonului și să ne uităm și la subvențiile acordate uh, combustibililor fosili. Aceste subvenții ar trebui uh, eliminate total vedem că prețul carbonului nu poate să stimuleze investițiile în regenerabile. Avem nevoie de obiective complementare 2030 pentru eficiență energetică, pentru a avea un impuls politic, o, o viziune pe termen lung și repere pentru progres. Un cadru ambițios va uh, duce la creșterea cererii Uniunea Europeană este lider în tehnologiile curate și nu trebuie să ne pierdem această poziție. Este o eficiență mai bună, este în beneficiul climei și al economiei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Selas. Două minute. Nu, a plecat. Am o scurtă observație dar am să dau coleg cuvântul colegei. Herbert Royal. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă întorc la ce le spuse domnul Royal, pentru că modul în care am înțeles eu că s-a exprimat domnia sa, a spus că cei care se opun mixului energetic și cred că regenerabilele e uh, singura soluție. Există, dar nu cred că s-a făcut această afirmație. Problema e că astăzi avem un mix energetic unde regenerabilele constituie o parte foarte mică. Uh, nu se prea poate vorbi de un mix, de fapt. Și ar trebui să uh, luăm decizia de a încerca uh, să schimbăm direcția uh, politicilor noastre, deci un mix energetic care să includă energiile regenerabile, regenerabile mă scuzați. Și dați-mi voie să reacționez și la ce s-a spus aici în legătură cu subvențiile, pentru că au fost menționate de mai mulți colegi aici că anume ar fi greșit să susținem uh, dezvoltarea regenerabilelor uh, cu subvenții de stat, cu ajutoare de stat. Însă, fapt e că astăzi avem uh, subvenții masive pentru cărbune și pentru energie nucleară, pe când susținerea pentru energiile regenerabile este foarte redusă. În același timp, investiții ca investitorii, mă scuzați, care ar fi interesați să investească în regenerabile, se confruntă cu mari dificultăți pentru că nu există claritate juridică, nu se știe exact ce condiții se vor aplica pentru ca ei să îndrăznească să investească. Ei sigur că își doresc stabilitate, își doresc securitate. Dar asta am vrut să adaug în plus. Iolanda Mulțumesc, Iolanda Hibner. Dziękuję bardzo. Podchodząc do tego tematu zastanawiałam się, jak można połączyć politykę. Mulțumesc. M-am întrebat cum putem împăca politica climei și a energiei. Există o influență directă asupra vieții noastre pe care o clima și energia asupra stilului nostru de viață, dar există și niște limite. Care sunt uh, problemele? De pildă, instabilitatea cadrului de reglementare. Dacă normele sunt schimbate în permanență, nu vom avea stabilitate. Iată de ce trebuie să ne gândim cum putem programa totul să fie mai stabil. În al doilea rând, cum putem ține cont și de consecințele financiare ale acestor reglementări. Colegii vorbeau de surse regenerabile. Sunt foarte bune, dar nu sunt uh, folosite pe deplin. Nu există tehnologii care să ne permită să stocăm energia din sursele regenerabile pe mai mult timp. Există tehnologii nucleare, există tehnologii pentru gaz, însă se investește prea puțin în cercetarea pentru a uh, vedea cum putem uh, de pildă, regândi consumul de cărbune, uh, investiții în cercetare. Nu uh, vom vorbi astăzi de tehnologii mai bune sau mai proaste, dacă acestea ar fi deja mai bune. Vorbim de surse de energie, dar nu vorbim despre nucleul problemei și Uh, nucleul problemei sunt acele tehnologii care să ne deschidă drumul înspre viitor. Trebuie să putem arăta noilor generații cum ar putea arăta viitorul orizont. Și iată, încotro trebuie să investim banii și așa am putea rezolva multe probleme. Și câteva uh, remarci finale din partea lui Iolainen. Da, mulțumesc. Tocmai ce spunea Iolanda Hübner, trebuie să se întâmple până în 2030 să completăm și să întregim acest sistem. Nu există rețelele necesare, rețelele inteligente, nu avem unitățile de stocare, există multe tehnologii pe piață, există acum, avem nevoie de stimulente pentru a se investi în tehnologiile de stocare și avem nevoie și de uh, capacitate. De pildă, nu e foarte bine că uh, se închid acele centrale de care avem nevoie uh, în caz de urgență. Avem nevoie de uh, un sprijin în ceea ce privește capacitatea, un, un backup, dar pentru asta trebuie uh, investiții din partea statelor membre. Aș dori să vă mai spun că în cazul energiilor regenerabile, în ultimii 10 ani, s-a înregistrat o scădere considerabilă a prețurilor. Uh, Există multe studii care arată că energia eoliană este deja competitivitate, este deja competitivă um, în comparație cu construirea unor noi centrale și în cazul uh, biogazului, există deja nivelul necesar de competitivitate. Iată de ce cred că nu trebuie să uh, privim în trecut. Da, a fost scump, noi am fost pionieri. De pildă, Germania a trebuit să plătească foarte mult pentru că am fost primii. Energia fotovoltaică a fost scumpă la început, dar prețurile au scăzut atât de repede încât cred că în următorii 10 ani prețul uh, energiilor, uh, energiei din surse regenerabile va scădea și mai mult. Mulțumesc, mai avem uh, doi reprezentanți ai comisiei. Uh, cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Digi Clima. Uh, nu și Maria. Uh, we would Asta știu. Mulțumesc. E o reuniune comună a comisiei noastre, dar și la noi, din Direcția Generală pentru Energie și Climă, conlucrează. Deci dați-mi voie să dau cuvântul colegii mele, Uh, după ce vorbesc eu. Deci uh, salutăm această dezbatere, a fost foarte bogată în idei. Uh, după cum știți, președintele Barroso, în discursul său despre starea Uniunii, a anunțat că vom face propuneri concrete până la sfârșitul anului pe tema aceasta pe care o discutăm. Lucrăm din greu cu alte servicii ale Comisiei acum și Consiliul de asemenea se va ocupa de această problemă în martie anul viitor. Dezbaterea ce deci, este binevenită. Apreciem contribuția Parlamentului European. Uh, trebuie această strategie până în 2030 și uh, haideți să vă spun de ce. De fapt e vorba de două chestiuni. Mulți au spus că energia și clima sunt de nedespărțit și trebuie văzute în mod uh, holistic. Asta încercăm să și facem deci, din punct de vedere al climei, IPCC se întâlnește săptămâna asta, raportul va sosi uh, mâine și vom vedea principalele provocări în uh, ce privește schimbările climatice. În uh, conferința părților 21 uh, de la Paris se apropie. Sperăm să ajungem la un acord pentru situația de după 2020, pentru perioada de după 2020, deci uh, Uniunea Europeană trebuie să vorbească într-un singur glas ca poziția noastră să fie foarte bine uh, expusă. Și putem să facem asta, pentru că vedem că Statele Unite acționează din ce în ce mai mult. De asemenea, China, vedem uh, că a adoptat uh, inițiative importante în legătură cu eficiența energetică, le comercializarea certificatelor, cu programe pilot. Deci, iată, avem ocazia să facem progrese și avem nevoie de un acord global ca să luptăm împotriva schimbărilor climatice, de aceea e bine să avem o opinie unitară. În ce privește energia, s-a vorbit aici despre vulnerabilitatea economiei noastre care depinde de importuri cresc prețurile la combustibilii fosili, deci toți în Europa suntem într-o situație în care ne confruntăm cu niște provocări uh, legate de energie, de competitivitate, dar acestea sunt legate de probleme de climă. Și asta și încercăm să facem, să rezolvăm toate aceste probleme, să le percepem împreună un, am primit și multe răspunsuri din partea actorilor implicați pentru că am făcut un, uh, o consultare am, în urma care am primit mai mult de 500 de răspunsuri plus că am avut lecții de învățat uh, de pe urma pachetului uh, și atunci toate acestea se vor regăsi în propunerea comisiei. Auch, uh... Mulțumesc, mulțumesc și din partea Comisiei DG Energie, mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Pentru noi este important și cred că s-a amintit ca cele trei obiective, competitivitate, siguranța aprovizionării și durabilitate, să fie luată în considerare în um, măsură uniformă în strategia pentru 2030. Lucrăm acum pentru o la o strategie care va trebui să fie pregătită pentru începutul lunii octombrie. Vom încerca, prin intermediul unor scenarii, să comparăm diferite modele, diferite criterii și să încercăm să obținem astfel niște uh, indicatori referitor la care ar putea să fie um, calea viitoare. Um, am putea, într-adevăr, trage învățăminte din programul E2020, uh, din discuțiile uh, cu uh, statele membre, în urma Consiliului de Energie. Toate acestea vor fi incluse în acest proiect. Suntem foarte mulțumiți cu această dezbatere de astăzi și vă stăm la dispoziție în continuare. Mulțumesc, înainte de a da cuvântul co-raportorilor, mai primește încă o dată cuvântul Herbert Royal. Vă rog, observație succintă. Da, m-am înscris la cuvânt pentru că și alți colegi au luat cuvântul în repetate rânduri. Și mi-am zis că dacă se poate așa, atunci pot și eu. Da, nu e un privilegiu. Uh, iată de ce m-am înscris încă o dată la cuvânt. Pot? Da, uh, într-adevăr. Doream să-i arăt lui Iolainen că și eu pot. Am câteva observații critice. În primul rând, am auzit că uh, un coleg s-a opus stabilirii unui obiectiv și ce, ans, însemna stabilirea unui singur obiectiv? Înseamnă că am putea atinge acest obiectiv prin uh, extinderea um, și încurajarea energiei nucleare și n-ar fi bine. Nu este însă un argument uh, credibil pentru mine. Eu consider în continuare că este important uh, și rămâne la latitudinea statelor membre care este mixul energetic. Noi nu putem hotărâ nimic. Dacă la nivel european ne hotărâm în favoarea sau împotriva a trei, uh, state mem- a trei uh, criterii, atunci înseamnă că le dictăm statelor membre ce au de făcut și mult succes vă urez eu în această direcție. În continuare, o parte dintre colegi au subliniat că Uh, bineînțeles, uh, sprijinul pentru energiile regenerabile a avut repercursiune asupra sistemului ETS. Da, e adevărat. Da, există interacțiuni care nu au fost intenționate sau nu au fost intenționate așa și care au provocat anumite probleme. Trebuie să ne gândim ce efecte va avea obiectivul 1 asupra obiectivului 2 sau asupra obiectivului 3 și să ne gândim dacă poate, nu ar fi mai inteligent, să le ierarhizăm. Da, ar trebui să ne gândim așadar dacă e nevoie. Uh, da, ați stabilit o înțelegere. Iată de ce uh, ne-am întâlnit astăzi pentru a face un schimb de opinii, pentru a dezbate. Și iată, începem astfel uh, a doua rundă de discuții. Tu hast jetzt gesagt, es gibt Interaktionen zwischen den Erneuerbaren und Klima. Herbert spuneai că există interacțiuni între energiile regenerabile și climă. Um, să-ți aduc aminte de datele pe care le-ai numit, 2,2 miliarde de certificate um, în surplus în ETS. Iată, um, sunt vinovate 15 milioane alocate regenerabilelor. De ce astăzi nu, e vor, nu sunt mai mult? Deja în 2006 Comisia și-a prezentat pachetul pentru 2020 și deja ținuse cont de evoluția energiilor regenerabile. Cu alte cuvinte, energiile regenerabile dăunează astăzi eh, sistemul ETS. Herbert, ce dăunează sistemul ETS? O buclă pe care Business Europe a negociat-o în eh, proiect și e vorba de creditele pentru mediul de afaceri. Noi am spus atunci, da, Ehm, bine, știm că există 1,1 miliarde eh, în plus de certificate. În 2011 puteam să-mi iau un certificat la 0,5 euro pentru tona de dioxid de carbon. Și dacă cineva spune acum că există probleme cu ETS, iată, trebuie să ne gândim în primul rând la creditele internaționale și în al doilea rând trebuie să ne gândim și cred că e o provocare cum reușim să creăm o, punct, o punte de legătură între ETS și dezvoltarea economiei. Și aici uh, mai am o întrebare, nu știu dacă voi primi un răspuns astăzi. După datele mele, Comisia consideră că se va înregistra până în 2030 1,4, chiar 1,8% o creștere a PIB-ului până, în, până atunci crede cineva de aici din sală că economia europeană va crește în următorii 10-20 de ani cu 1,4, cu 1,8%, Iată, comisia ar trebui să facă în primul rând o analiză a sensibilității. Ce se întâmplă dacă această creștere va um, atinge un prag de doar 1%? Pentru că noi, cum ar trebui să luăm hotărâre aici dacă uh, modelele, bineînțeles nimeni nu știe exact ce se va întâmpla, dar ar trebui să luăm în considerare un scenariu pozitiv și unul negativ și atunci vom vedea că 15% uh, gaze cu efect de seră la o creștere care poate este peste 2%, va fi bine pentru economia europeană pentru că vom avea multe energii regenerabile și vom avea eficiență energetică. Mulțumesc, Clotomi, și mai am două colege pe listă, doamna Iurnan și doamna Satu Hasi. Aș, uh, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, mai există propuneri, dar da, putem într-adevăr să mai înscriem lume la, cu, uh, la discuție, dar mai avem timp într-adevăr, dar vă rog, uh, dacă doriți să interveniți, vă rog uh, faceți un semn. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Iordan. Comentirati želim predvsem uh, to, da so mnogi colegi... Da, doream doar să fac un comentariu. Mulți colegi au spus că doresc să lupte pentru stabilitate. Cred că cu toții suntem în favoarea stabilității. Dar avem două perspective diferite referitor la cum ar trebui să procedăm. Unii spun că ar trebui să strângem fonduri, iar alții spun că ar trebui să continuăm cu subvențiile. Și anume pentru tehnologii care uh, sunt mai bune sau mai puțin bune. Uh, cealaltă abordare este mai degrabă orientată înspre economie. Și ar trebui să știm care este obiectivul nostru principal reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și trebuie să ținem cont și de piață. Piața este dinamică, dar o putem uh, stabiliza transmitând un mesaj politic clar. Nu această siguranță poate într-adevăr exista dacă nu se schimbă regulile în fiecare an. S-a dat exemplul Regatului Unit al Marii Britanii cu emisiile crescute care ar trebui să, fie, să se reducă, dar nimeni nu a amintit că Regatul Unit al Marii Britanii a spus că este foarte important pentru ei să recurgă la o abordare neutră din punct de vedere tehnologic. Există au un obiectiv, după care vor lăsa la latitudinea pieței reglementarea. după care vor vedea ce tehnologii uh, se vor dezvolta și ce tehnologii nu se vor dezvolta în funcție de aceste criterii. Sunt uh, de acord uh, în ceea ce privește afirmațiile colegului Glutin referitor la ETS, dar și prețul cărbunelui depinde de prețul diferitelor tehnologii și mai am o întrebare pentru Comisia Europeană. Spuneați că pregătiți o analiză amplă. Pe mine m-ar interesa dacă această analiză include și un scenariu cu un singur obiectiv referitor la dioxidul de carbon. Mulțumesc. Urmează doamna Satuhasi. Thanks. Uh, Mrs. Hübner said that... Mulțumesc. Doamna Hübner a spus că regulile nu ar trebui să fie schimbate în timpul jocului și de aceea atunci când discutăm regulile pentru 2030, trebuie să introducem un sistem robust care să nu necesite să fie schimbat în timpul jocului. Știința ne spune că schimbarea climatică este urgentă. Studiile relevante ne spun că cu cât acționăm mai repede, cu atât mai eficient din punct de vedere al costurilor. Dacă întârziem, ne vom confrunta cu costuri, mai mari. Așadar, din punct de vedere economic, este logic să stabilim obiective ambițioase. Cu câteva luni în urmă, Agenția de Evaluare de Mediu din Olanda a publicat un raport care spune că îndeplinirea um, obiectivelor pentru 2050 nu poate să fie atinsă doar prin reducerile gazelor cu efect de seră. Pentru ca acest obiectiv să devină real, avem nevoie și obiective suplimentare pentru uh, energia regenerabilă și eficiența energetică. Același lucru a fost declarat și de Agenția Internațională pentru Energie că obiectivele pentru gaze cu efect de seră nu sunt suficiente și că este nevoie de obiective suplimentare, de susținere. Toată lumea, oricine ia în serios obiectivele pe termen lung, înțelege că avem nevoie de obiective suplimentare, cum ar fi eficiența energetică și energie regenerabile. Aceste obiective sunt mai stabile, nu sunt volatile ca și sistemul de tranzacționare a cotelor. Așadar, obiectivele pentru regenerabile și pentru eficiență energetică vor acorda mult mai multă încredere investitorilor. Doamna Hübner, am închis lista oratorilor, din păcate, și vom rămâne în acest, la această stare, de fapt. Îmi cer scuze, dar toți colegii coleg, doam, doamna Hasi s-a referit la cele spuse de mine, deci aș dori să am un drept de replică. w czasie wyścigu. Da, există um, o zicătoare în uh, Polonia cum că nu ar trebui să schimbăm calul pe drum. Dar nici noi nu ar trebui să ne schimbăm calul. E vorba de norme care ar trebui nu e vorba de norme care ar trebui să se aplice în viitor, ci de faptul că avem acum norme care se schimbă în permanență. Sunt uh, realistă, nu ascult ce spun toate agențiile, dar îi uh, ascult pe consumator și au ce zice și industria. Și iată răspunsul meu la cele afirmate de colega mea. Da, ajungem astfel la cu raportori. Are cuvântul, primul rând, domnul Conrad Simanski. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, mi-ar plăcea să răspund la fiecare coleg, dar bineînțeles nu pot. Există însă două, trei aspecte care au fost repetate. În primul rând, răspunderea noastră globală. Bineînțeles, eu sunt doar un mic eurodeputat și am ascultat cu mare interes uh, ce spune de pildă ONU și nu cred că noi putem judeca ce ne spune ONU, dar ca eurodeputat ar trebui să ne să mă, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim uh, cum sunt distribuite costurile uh, vi se pare corect ca Uniunea Europeană în fiecare an să facă eforturi considerabile pentru a diminua emisiile de dioxid de carbon și uh, restul lumii nu face decât declarații. De pildă, Obama a făcut o astfel de declarație. Iată contextul politic. Aici uh, cred că se face, de fapt, politică internă. Adevărul e că în Statele Unite, într-adevăr, se exploatează gaz, gaz ieftin și se încearcă exportarea acestui gaz, de pildă, înspre Europa. Nu e o veste bună. Și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Multe economii care cresc foarte repede uh, folosesc, se folosesc de Europa și cred că ar trebui să avertizăm aceste economii și politicienii acestora, pentru că declarațiile pe care le fac nu au nimic de a face cu realitatea. În continuare, energiile regenerabile. Sunt absolut în favoarea promovării energiilor regenerabile, nu doar din considerente de mediu, ci și pentru că uh, avem aici în Europa energie regenerabilă și ar putea avea uh, un efect pozitiv asupra pieței energiei, asupra uh, securității aprovizionării și ar putea rezolva multe probleme. Problematic uh, este ritmul schimbărilor și cred că avem aici un câmp amplu um, al problemelor pe care am putea să le dezbatem. Nu am spus nimic ce ar putea avea de-a face cu subvențiile care sunt uh, alocate acelor surse de energie care nu sunt inovatoare. Bineînțeles, am putea ajusta piața subvențiilor, dar uh, lucrurile nu stau așa. În Polonia, de pildă, verzii uh, ne-au atras atenția că de pildă, arderea de biomasă în centralele pe cărbune reprezintă o alternativă inovatoare. Le-am stabilit statelor membre ambiții și uh, obiective destul de ridicate în ceea ce privește sectorul energetic. Eu, sincer, uh, sunt destul de sceptic în ceea ce privește aceste obiective, pentru că Europa are un potențial destul de variat în ceea ce privește energiile regenerabile. Și o altă problemă. Aceste uh, energii regenerabile sunt instabile. Nu știm când bate vântul, nu putem anticipa acest lucru, nu știm când uh, răsare soarele și nu putem împăca această necunoscută cu nevoile noastre. Iată de ce este foarte important să alocăm fonduri pentru cercetare, și dezvoltare. Dacă nu facem acest lucru, atunci energiile regenerabile nu vor fi doar scumpe, ci și mai mult avem nevoie, bineînțeles, de o rețea de distribuție dar fără rezultate concrete din cercetare nu putem înainta. Și aici uh, Statele Unite sunt încă o dată un model. Uh, nu au un obiectiv de mediu, nu au o politică de mediu dar uh, s-au înregistrat uh, reduceri considerabile ale emisiilor de dioxid de carbon. De ce? Pentru că sistemul distribuie foarte bine banii. Și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Și să nu privim doar în Europa. S-a vorbit în repetate rânduri de contextul global, e foarte important, dar înțeleg această perspectivă, înțeleg că vrem să fim convinși de faptul că costurile unei uh, reduceri rapide a, dioxidul, a emisiilor de dioxid de carbon sunt crescute pentru că economia trebuie să avanseze. E o veste bună pentru că economie, pentru economie, pentru că așa s-ar diminua și costurile susținute de economie. Dar eu aș dori uh, să avem o creștere mai mare de 2%. Poate acest lucru se va întâmpla și atunci ce le vom spune acelor economii care cresc, unde productivitatea crește foarte repede și care ar trebui să preia costurile generate de Bruxelles. Este o întrebare ce ține de răspunderea Uniunii Europene. Un alt aspect uh, care nu se referă la energiile regenerabile, ci mai degrabă ține de felul în care am putea împăca cele trei obiective. Încă o dată, Europa este foarte variată și cred că dacă gândim cu mintea putem rezolva această problemă. Da, mulțumesc, domnule Simanski. Are cuvântul doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor care au participat la dezbatere. Insist asupra importanței faptului uh, că nu trebuie să avem o viziune restrictivă, pentru că mizele sunt foarte multe, foarte mari. Deci să avem o privire de ansamblu, vă rog. Eu continui să pledez pentru un pachet cu trei obiective. Mi se pare foarte important să continuăm pe această cale, dar, sigur, trăgând învățăminte din ceea ce a fost făcut până acum, după cum am spus, și să ne gândim la interacțiuni între, de ce, între cei trei piloni, eficiență energetică, regenerabile și reducerea gazelor cu efect de seră. Până acum n-am măsurat bine aceste interacțiuni, cred că trebuie să ne bazăm pe progrese combinate, cu mai multă flexibilitate. Astăzi, când văd că cei care în dezbaterea privitoare la ETS cei care se opuneau backloading-ului și ETS-ului. Sunt cei care astăzi, aceiași care ne spun astăzi că am dori să avem un pachet cu un obiectiv bazat pe un sistem de comercializare certificatelor de emisii solid, păi îmi vine să râd. Nu știu cum, deși au schimbat uh, opinia peste noapte. Eu le-aș reaminti că fără regenerabile și eficiență energetică, uh, prețul carbonului ar, ar fi trebuit să fie mult mai mare. Trebuie să ținem cont de asta. În al doilea rând, am vorbit într-adevăr de subvenții, sunt de acord, totalmente de acord, trebuie clarificată politica asta, pentru că sunt acolo uh, suprapuneri inacceptabile între subvențiile la nivel național și cele european. Am vorbit de un fel de eliminare treptată, pentru că eu m-am întâlnit cu reprezentanții sectorului energiilor regenerabile, uh, care mi a sugerat această soluție, mi-a spus, acum, în sfârșit, am devenit destul de competitiv și e posibil să vorbim de energia eoliană uh, pe uscat, unde s-a atins o competitivitate dorită. Acum trebuie să vedem ce se întâmplă la nivelul offshore. Dar vreau să spun că, într-adevăr, la subvenții mai sunt multe de făcut și, în al treilea rând, Poate că i-a spune domnul Ișimanschi că și eu doresc să reamintim importanța cercetării, dezvoltării, inovării și trebuie să rămânem în cursa aceasta, în competiția mondială, că ceilalți nu ne așteaptă. Nu au înainte. În, în China, în luna iulie, s-au anunțat 200 de miliarde de dolari investiții pentru regenerabile. S-a vorbit de Statele Unite, a fost acolo misiune. Da, domnule Șimanski, Statele Unite au obiective de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră. Sigur, există o politică locală complicată, pentru că Congresul uh, nu urmează tendința, dar Obama are voința foarte clară și afișată. S-a vorbit de credibilitate. Eu vorbesc de credibilitatea Europei pentru că pentru mine e o chestiune de coerență pe scena internațională, că nu putem uh, să, să spunem uh, că e albă astăzi și mâine că e neagră. Pentru mine coerența e și asta, înseamnă și constanță. Credibilitatea înseamnă și să vorbești într-un singur glas, în numele Europei, nu în numele țării fiecăruia. Și chiar vreau să insist aici, pentru că dacă vorbim de împărțirea eforturilor, eu m-aș pune locul Poloniei, dar și al Germaniei, Franței și al altor țări. Deci vreau o discuție colegială, nu uh, fiecare să-și apere propria poziție. Și când vorbesc de credibilitate, eu nu eram în Parlamentul acesta când s-a luat decizia pachetului climă. Eu eram în Senatul belgian pe atunci, dar mi-a, mi-a plăcut să văd că și dumneavoastră ați avut ambiții aici. Și acum că sunt în Parlamentul European, sigur, cu criza, înțelegem, uh, criza e o prioritate, dar avem impresia că nu mai există nicio urgență climatică unii uh, care erau aici la vremea aceea, acum au alt uh, discurs, ca și cum ar fi dispărut urgența climatică. Dar scuzați-mă, cred că noi uh, trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca legiuitori să ținem cont de toate mizele de climă, de energie și așa mai departe și să ne asumăm răspunderea, să nu închidem ochii, să spunem că acum a venit criza și nu ne mai gândim la schimbările climatice. Mulțumesc! Ich hätte noch ein bisschen weiter zuhören können. Da, am fi putut uh, asculta mai mult acest discurs, dar am ajuns la sfârșit. Acum uh, dau cuvântul colegei Sartori pentru a conchide. Vă rog. Ma personalmente solo per... Uh, da, mulțumesc. Vreau doar să mulțumesc colegului Grote pentru colaborare, raportorilor, tuturor celor care au luat cuvântul. A fost o dezbatere foarte utilă. S-a văzut clar uh, care sunt pozițiile. Există poziții divergente uh, de multe ori și schimbul ăsta de idei între colegi din Parlamentul European, de la Comisia Envi și ITRE, uh, va putea continua și va putea fi utilă în continuare pentru a se clarifica pozițiile unora și altora. Dar oricum, Trebuie să știm foarte bine despre ce vorbim, deci e bine să clarificăm lucrurile între noi. E, e foarte util acest fapt. În 7 noiembrie că voi putea fi aici împreună cu colegul Grote și va fi foarte utilă continuarea discuției noastre. Mulțumim, domnule președinte. Vielen Dank, Frau Sartori. Vă mulțumesc, doamnă Sartori. Mulțumesc încă o dată secretariatului și colegilor. Articolul 51 e întotdeauna uh, un subiect care sperie un pic secretariatul, dar uitați de toată aceasta, secretariatul a pregătit foarte bine totul. Am avut o dezbatere foarte interesantă, avem într-adevăr uh, o răspundere, uh, în primul rând, când noi, ca instituție, nu luăm o poziție clară uh, Mă tem, dacă privim cum stau lucrurile, că vom avea un regres înspre renaționalizare uh, politicii de climă și energie. Iată de ce ar trebui să facem cu toții efortul de a împiedica acest lucru. Ar trebui să vorbim și despre competitivitate, despre legislația în domeniul competitivității, ar trebui să vorbim și despre sistemele naționale de subvenții, cum vom uh, aborda aceste subvenții în viitor. Am vorbit de um, energia electrică particulară, națională, acceptanța de care se bucură sectorul privat. Trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile și, bineînțeles, nu trebuie să omorâm calul, cum spunea uh, doamna Hübner. Astăzi un tânăr, un foarte uh, tânăr reprezintă PP-ul și un reprezentant al ALDE, un tânăr uh, care ne ascultă. Iată, pentru această generație facem totul și trebuie să încercăm să reunim și protecția mediului și politica energetică. Totul trebuie să beneficieze de o, de o finanțare serioasă, despre asta e vorba. Dar, încă o dată, apelez la toată lumea, nu e vorba de poziția ITRE sau poziția ENVI, ci împreună să vedem care e adevărul și la ce concluzie am ajuns eu uh, după toată dezbaterea? Cu toții venim din alte state membre. Trebuie să ținem cont de acest lucru uh, și să nu uh, accentuăm disensiunile între state membre, ci trebuie, într-un fel sau altul, să ținem cont de interesele diferite ale statelor membre și să reușim să ajungem la niște interese comune care să se regăsească pe hârtie în cele din urmă. Pe data de 7 noiembrie, doamna Sartori va conduce ședința 12 noiembrie, ora 18 este termenul limită pentru amendamente și pe 2 decembrie vom discuta aceste amendamente. Vom avea un vot comun aici pe 9 ianuarie. Sper că cei doi co-raportori uh, își vor asuma răspunderea și raportorii din umbră și vor reuși să ajungă la un punct de vedere comun. Da, vă puteți, uh, există divergențe de opinie, dar avem o răspundere comună. În uh, februarie vom vota și vom vegea, eu și doamna Sartori, ca totul să meargă lin. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, mulțumesc raportorilor și tuturor celor care au fost prezenți astăzi la ședință. Mulțumesc!